Is there any chance of starting, Chairman? It is already ten minutes late. I completely agree. Sir Atkins. Da, uh, avem 10 uh, minute întârziere, după cum uh, spune domnul Atkins. Președintele, în, în mod normal, doar noi suntem punctuali. Bine, allora Diamo inizio al nostro incontro. Bine, atunci haideți să începem reuniunea ca să respectăm punctualitatea celor care au sosit și să nu fim de acord cu cei care, cu, cu întârziații. Știți că avem o temă foarte interesantă acum, este un schimb de opinii cu domnul Miroslav Laiciac, director general al Serviciului General de Acțiune Externă pe, pentru uh, Rusia, vecinătatea estică și Balcanii de Vest. Astăzi ne vom întreține cu domnia sa, mai ales în legătură cu vecinătatea de est și Balcanii de vest. După cum știți, în ultimele săptămâni, regiunea a trecut prin crize semnificative în Balcanii de vest. În Kosovo, președintele nou ales a fost uh, a făcut obiectul unei proceduri de neconstituționalitate în ce privește alegerea sa în funcție de președinte. În Macedonia vor avea loc alegeri la începutul lunii iunie, după o criză politică importantă, opoziția a hotărât să iasă din Parlament. În Bosnia-Herzegovina încă există o situație de impas, pentru că nu există guvernul federal, guvernul de stat după șase luni de la alegeri încă nu s-a format Incoraggia a mm, pensare che... Iată că toate acestea nu ne permit să sperăm că țara aceasta se va îndrepta rapid spre statutul de membru al Uniunii Europene. În Albania, apoi, situația nu e mult mai bună. În cursul săptămânii trecute la Strasbourg, Parlamentul a hotărât să trimită o delegație ad hoc în Albania ca să uh, monitorizeze următoarele alegeri locale, care vor avea loc în cursul lunii mai și încercăm să ne menținem un interes activ, dar e clar că reformele democratice în această țară încă sunt departe de a fi uh, perfecte. Cum spuneam, încercăm întotdeauna să ne ocupăm de aceste probleme, să cunoaștem cât mai bine situația, eventual să-i uh, ajutăm și să exercităm uh, toată influența posibilă pentru a putea uh, colabora cât mai bine. Fără altă întârziere, știind că nu avem mult timp la dispoziție pentru că la ora 10 trebuie să începem votarea, vă dau cuvântul și vom, vom aștepta domnule Laicea cu mare interes. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mă bucură că vă pot vorbi astăzi de ultimele evoluții din regiunea Balcanilor de Vest. De fapt, de-abia m-am întors din regiune, am însoțit pe președintele Barroso, care a vizitat patru țări din regiune, dar știu că domnul comisar Fiule vă va informa astăzi în legătură cu această vizită, deci eu voi vorbi mai mult despre situația generală în fiecare țară în parte. Știu că Parlamentul European e foarte activ. Possibility to guarantee the coherence to deliver one. Și Uh, e bine că putem vorbi pe o singură voce împreună cu Comisia și aici sunt bucuros să am un dialog foarte activ cu dumneavoastră. Avem uh, întâlniri programate cu Serbia, Kosovo, Muntenegro, Albania și Bosnia-Herzegovina aici la Parlament înaintea pauzei de vară și astfel puteți transmite mesajele corespunzătoare. Acum, legătură cu situația din zonă, regiunea continuă să facă progrese spre Uniunea Europeană, dar există și un număr de provocări uh, care rămâne, vor fi uh, alegeri locale în Albania luna trecută și apoi alegeri generale în fosta Republica Iugoslava Macedoniei în iunie și apoi în Croația, Serbia, mai târziu în acest an sau la începutul anului viitor. Cooperarea regională în Balcanii de Vest progresează cu acorduri bilaterale care sunt negociate, semnate și vin uh, uh, uh, întâlniri importante. Uh, am văzut uh, apoi inițiative remarcabile în zona reconcilierii, în Muntenegru, la Muntenegru, Croația și Kosovo au început acest proces, dar uh, Nordul nu. Individual countries. Și acum vă prezint situația de la țară la țară. Ne îngrijorează situația politică în Bosnia-Herzegovina. De la alegerile din octombrie ale anului trecut uh, nu s-a putut forma un guvern și se dezvoltă o întreagă criză politică un nou guvern federal nu include cele două partide uh, cele două mai importante partide croate, lucru care nu este pozitiv. În același timp, președintele Republicii Sârbska dorește să organizeze un referendum în, în legătură cu uh, biroul uh, procurorului public fără o, un angajament constructiv, pentru că toată lumea să participe la guvern, pentru a se rezolva reformele de care țara are nevoie, se va pierde că și mai mult timp și țara va rămâne în urmă. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe situația din Bosnia și și în următoarele săptămâni vom uh, avea o prezență politică importantă acolo cu un reprezentant UE uh, Acum uh, recrutăm uh, șeful de delegație care va avea un mandat uh, puternic și instrumentele necesare la dispoziție. Facem acest lucru în coordonare cu partenerii noștri cheie din, din comunitatea internațională. Guvernul de la Priștina acum s-a stabilit și a fost ales un nou președinte de către adunare. Sigur, provocările sunt numeroase, dar noi suntem gata să-i ajutăm. Cel mai important din punct de vedere al stabilității regionale este dialogul. Luna trecută, dialogul Kosovo-Serbia a sfârșit a demarat. Obiectivul uni- facilitării Uniunii Europene este să se ajungă la progrese pe calea UE, integrării în UE pentru amândouă țările și să se îmbunătățească și viața oamenilor de acolo. În martie s-au desfășurat două întâlniri într-o uh, atmosferă uh, constructivă, mai, va mai fi o întâlnire înainte de Paște, încă nu sunt rezultate spectaculoase, dar e bine că există discuții pe un număr de probleme care afectează viața oamenilor de zi cu zi. Deja s-au făcut anumite progrese, mai ales în domeniul registrului civil și uh, copia regională. Sigur că mediul nu este cel mai pașnic pentru dialog, dar uh, prioritatea noastră e să fim angajați în continuare pe calea dialogului. Uh, am mai vorbit despre Albania aici. În altul reprezentant, doamna Ashton, a făcut o declarație foarte clară pe data 31 martie, susținând reluarea dialogului politic acolo. Știm că nu există un dialog politic direct între principalele forțe politice și asta ne-a îngrijorat și din această cauză nu s-au făcut progrese. Domnul comisar Füle, în plenul Parlamentului în februarie, vi s-a adresat pe această temă. E important să există acest dialog direct și a spus asta și la vizita sa în Tirana din luna mai. Și eu în 21 martie m-am deplasat în Tirana și era a treia oară că mergeam în acest an și am insistat și eu pe asupra acestui punct. Am cooperat sigur și cu partenerii noștri internaționali, Statele Unite, OSC, Consiliul Europei și s-a ținut o masă rotundă în Parlamentul albanez timp de multe zile cu toate forțele politice ca să pregătim alegeri la standardele europene. Astăzi aș dori să utilizez această ocazie ca să vă încurajez ca instituție să vă, reprezent, să vă prezentați, să, să vă exprimați susținerea spre aceste eforturi ca alegerile municipale să se desfășoare într-un cadru legal. Uh, forțele politice din Albania sunt, se află într-o stare de blocaj timp de, aproape, de timp de aproape 2 ani Iată o provocare inclusiv simbolică. Dar vocea dumneavoastră a Parlamentului uh, spre, în favoarea unui dialog ar fi foarte importantă. Apoi, în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, serviciul nostru ia notă de raportul noastră uh, în legătură cu această țară, adoptată 7 aprilie, și solicitarea de a se deschide negocierile de aderare. Sunt și eu de acord uh, că ați pus accentul pe bune relații de vecinătate. E foarte important pentru țările din Balcanii de Vest și mai ales pentru această țară Politica, situația politică de acolo e dominată de uh, alegerile anticipate, uh, dar se pierde mult timp în legătură cu agenda uh, de reforme. Pe de altă parte, uh, liderii politici de acolo trebuie să decidă când uh, vor organiza alegerile și respectăm acest lucru. Noi încurajăm și puterea și opoziția să găsească o platformă pentru organizarea acestor alegeri, atât la Parlament cât și în Comisia Electorală în final, uh, se fac eforturi ca să se asigure că toate partidele vor încerca să contribuie la organizarea unor alegeri transparente, libere, democratice, mesaj uh, transmis de președintele Barroso săptămâna trecută. Noul guvern este acum funcțional la Belgrad și nu are, nici, uh, nu are timp de pierdut pentru a face reforme. Comisia va pregăti un aviz pentru Serbia, va face parte din strategia de extindere 2011 importantă pentru modul în care va face progres această țară. Noi eh, sperăm ca eh, Serbia să coopereze cu misiunea EULEX, mai ales ce privește nordul Kosovo și o cooperare de plină cu Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie depinde o condiție pentru aderarea la UE, dar eh, noi salutăm că există un dialog constructiv de ambele părți. Relațiile astea cu Muntenegro sunt solide. An Association Council, namely in June. Vom, vom avea un, uh, un summit în uh, iunie. Există 17 priorități, vom vedea progresele făcute uh, și sigur că vom Comisia va avea un aviz uh, în legătură cu acest lucru. Muntenegru are relații foarte bune cu vecinii, deci este un factor de stabilitate regională. A, a existat o, uh, recent uh, o tensiune cu Serbia, pentru că Serbia are o strategie pentru diaspora sa și au fost și probleme de uh, frontieră, dar uh, sperăm că ambele părți uh, își vor revizui atitudinea. Eh, Croația se află în faza de încheiere a negocierilor. Eh, viitoarea întâlnire a conferinței pentru aderare se va desfășura pe 19 aprilie aici la Bruxelles. Eh, toate capitolele sunt, provocări, dar sigur că cel mai problematic este cel referitor la justiție și drepturile fundamentale. Președintele Barroso a făcut apel la prim-ministru și la președinte în Zagreb săptămâna trecută să se continue neabătut progresele Sigur că guvernul rămâne angajat uh, pe calea europeană și speră să încheie cât mai curând uh, negocierile de aderare, apoi vor, se, va, se vor desfășura alegeri parlamentare. După cum vedeți, uh, Balcanii de Vest sunt o regiune complexă, fiecare țară se bucură cu, se, mă scuzați, confruntă cu provocările sale specifice, dar ce au în comun aceste țări este perspectiva europeană care îi face să, fac, să facă eforturi cu uh, reforme ca să-și aducă uh, țările mai aproape de UE și trebuie, noi trebuie să ne asigurăm că aceste țări sunt, uh, rămân uh, pe calea europeană și trebuie să ne acordăm uh, sprijinul în acest sens. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, dottor Lajciak. Uh, abbiamo... Mulțumesc, domnule Lajciak, și acum sunt foarte mulți colegi care au cerut cuvântul. Nu pot acorda mai mult de 3 minute fiecăruia pentru a vorbi. Dau cuvântul în primul rând președintele delegației pentru legăturile cu sud-estul Europei, domnul Cuca, în 3 minute, vă rog. Thank you very much, Mr. President. You are... Mulțumesc, domnule președinte. Sunteți generos uh, când ne dați uh, trei minute de intervenție. Aș dori să salut prezența domnului uh, director uh, și activitățile sale, pentru că uh, regiunea este de așa natură încât e necesar să fim permanenți activi. Cred că dânsul a acoperit toate aspectele pertinente care vizează situația din Balcanii Occidentali și chestiunile care sunt necesare pentru viitorul apropiat. Aș dori să subliniez ceva ce a afirmat deja de uh, două ori domnul uh, Laiciac în uh, remarcile sale, și anume că trebuie să avem o abordare comună pentru a putea face față situației din Balcanii de Vest, asta împreună cu um, Serviciul European de Acțiune Externă și cu Comisia. În Parlamentul European astăzi se organizează o conferință pentru Balcanii Occidentali, la care uh, participă mai mulți uh, vorbitori din această regiune. Cred că în discuțiile noastre cu aceștia va trebui să subliniem uh, foarte mult acest subiect, pentru că este unul necesar. În ceea ce privește uh, întrebările, bine, am putea să adresăm uh, foarte multe întrebări domnului Laiceac, deși a acoperit majoritatea subiectelor, însă aș dori să îi pun întrebări în legătură cu trei state. Ei bine, Albania. Clar, toată lumea a investit uh, foarte mult uh, pentru a-i ajuta pe politicienii albanezi să iasă din criza politică. Uh, care practic încetinește progresul acestei țări. Dacă această criză nu va fi rezolvată la nivel politic, atunci va fi foarte greu să discutăm despre uh, progresele viitoare ale acestei țări. Alegerile locale ar putea să transmită un semnal uh, bun pe 8 mai, dacă ele sunt uh, pregătite într-o manieră foarte transparentă și democratică. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Domnule director, ce altceva credeți că se poate face pentru a nu repeta situația care a fost creată uh, acolo după ultimele alegeri parlamentare, o situație care încă continuă? În legătură cu Macedonia, ați remarcat rezoluția adoptată de Parlamentul European și care solicita o începere imediată a negocierilor de uh, aderare. Însă, uh, fără rezolvarea principalei uh, probleme, va fi foarte dificil să ne exprimăm în legătură cu viitoare progrese cred că ar fi foarte important pentru noul guvern ales să încerce să găsească o soluție care să grăbească dezvoltarea țării în direcția aderării la Uniunea Europeană. Ați uh, menționat și situația de la uh, Priștina, însă ar trebui să vedem ce perspective clare ne mai așteaptă în viitor. Mulțumesc, domnule director. Mulțumim, uh, domnule Cucan. Domnul, doamna Pac are uh, cuvântul. Trei minute. Uh, Domnule Laicec, mă bucur că să vă urez la Kosovo pe viitor. Mult succes! Nu, nu o să mergeți în Kosovo. Bine, e păcat. Ceva despre Bosnia, mai apoi despre Albania și despre Kosovo, bineînțeles, în încheiere. În Bosnia, situația se înrăutățește de la an la an. Scindările etnice s-au adâncit mai mult decât oricând în trecut, chiar uh, după războiul mondial uh, situația era mai, bun, mai bună. Între timp, politicienii folosesc această situație pentru a nu face absolut nimic în uh, beneficiul cetățenilor. Nu fac investiții în educație, infrastructură, energie, tocmai din cauza faptului că există această situație tenebroasă în zonă. Modul în care a fost creat guvernul nu mi se pare corect, dar bine, nu pot să schimb nimic și Curtea Constituțională ar trebui să, să se implice aici. Însă spuneați că politica sau prezența noastră politică acolo este mai puternică. Dar ce înseamnă asta? Care sunt instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a-i obliga pe acei domni de acolo Uh, să se pună pe picioare și să lupte pentru țara lor. Avem un instrument, putem spune, dacă nu faceți asta, atunci nu vă mai dăm fonduri. O să ne oprim uh, fondurile atâta timp până când reușiți să vă puneți pe calea cea bună. Asta e singura soluție pe care o avem la dispoziție. Îmi pare rău că trebuie să spun așa ceva, însă în experiența mea de 22 de ani am învățat că fără presiune nu funcționează nimic și uh, marea presiune nu poate veni din partea înaltului reprezentant, ci uh, din partea tuturor instituțiilor europene pe ansamblu. Bine, avem nevoie de o dezvoltare acolo, însă cei de la fața locului nu se descurcă de unii singuri. Oare nu putem să punem presiune, să spunem că acum e nevoie de o inovare și noi insistăm ca această inovare să fie pusă pe picioare. Și uh, din păcate, nici Consiliul și nici Comisia nu își dau seama că această confederație nu a fost creată corect. Această confederație a fost creată de Washington cu mulți ani în urmă și nu poate fu- funcționa. Asta este, din, din păcate, situația pe care trebuie să o discutăm deschis. Din păcate, nu avem la fața locului niciun fel de reprezentant uh, al Uniunii Europene și ar fi mare nevoie de un astfel de re- reprezentant acolo. Pentru că mi se pare că, în absența unui reprezentant, reprezentant UE nu ne uh, exploatăm uh, situația sau poziția uh, în, în mod suficient. În ceea ce privește Kosovo, bine, mă, mă deranjează situația de acolo, dar uh, Vedem, uh, de asemenea, din uh, păcate că reprezentanța noastră la fața locului este foarte, foarte slabă. Suntem permanent puși în umbră și trebuie să schimbăm situația. În ceea ce privește alegerile din Albania, am fost acolo, am observat alegerile, am făcut asta de ani și ani de zile și nu pot să vă spun că, decât că ultimele alegeri au fost cele mai bune din istorie și nimeni nu s-a Uh, nu a fost deranjat de fapt, faptul că noi am uh, observat alegerile și tocmai de aceea și pe viitor vom observa alegerile cu mare plăcere. Mulțumesc. Și acum are să domnul Cacin, raportor pentru Serbia. Vă rog, mai mult de 3 minute. Președinte, Mr. Lajcak, well... Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Lajcak. Am apreciat toate eforturile dumneavoastră ca președinte ca director și, uh, de asemenea, a domnului comisar uh, Fulea. Am fost în Bosnia când ați fost și dumneavoastră. Însă, sincer, nu vreau să subestimez uh, situația de acolo. Vreau să subliniez doar faptul că trebuie să facem ceva vis-a-vis -vis de această țară, pentru că țara nu poate face nimic pentru sine. Așadar, avem nevoie de uh, o mișcare aici. Situația în Bosnia este dificilă, de asemenea și în Albania. Eu aș dori însă să mă refer la Macedonia. Au existat șase ani fără progrese, fără niciun fel de mișcare acolo și această țară este un exemplu prost, uh, e o orientare proastă. Avem nevoie așadar uh, de um, progrese în legătură cu un subiect major. Fără compromis nimic nu se poate uh, face, e clar, însă trebuie să identificăm realitatea, adevărul. Cine este partea soluției și cine este parte a problemei. Vreau doar să creăm precondițiile pentru ca problemele să se uh, schimbe și cei care au reprezentat o problemă să își schimbe și ei comportamentul, să își îmbunătățească activitatea. Țara ar trebui să își îmbunătățească relațiile cu vecinii și să găsească o ieșire din această situație. În ceea ce vește Kosovo, am o întrebare practică, domnule Laiceac. Uh, dumneavoastră îl cunoașteți pe noul președinte? Nimeni nu îl cunoaște. Dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre el, am apreciat foarte mult acest lucru. Ca și raportor pentru Serbia, pot să vă spun că e chiar bizar faptul că după alegerile din Kosovo, sârbii fac parte din uh, soluție. Deci sârbii fac parte din guvernul uh, din Kosovo, au trei miniștri acolo, au un uh, prim-ministru adjunct care se ocupă de autoguvernarea locală. Au propriilor primari, dar acești primari nu sunt recunoscuți la Belgrad, ci sunt ignorați cu desăvârșire. Trebuie să găsim așadar o ieșire din această situație prin care uh, Belgradul cel puțin să-i lase uh, în pace, să le permită să facă câte ceva pentru populația sârbă și albaneză din aceste uh, municipalități. Cred că asta ar trebui să fie uh, un element care să se regăsească într-un dialog între Serbia și Kosovo. Așadar, cred că ar trebui să uh, urmăm aceste uh, direcții pentru a putea discuta problema. Solicit așadar o soluție practică, fezabilă, pentru ca primarii să poată să se uh, ocupe de sârbii care au rămas în Kosovo. De asta avem nevoie uh, deocamdată, pe asta trebuie să ne axăm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Cacin! Are cuvântul doamna Lunacek, uh, uh raportare pentru Kosovo. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte! Aș dori să urez și eu uh, bun venit domnului Laciac în uh, sânul comisiei noastre. Am câteva întrebări legate de Kosovo și aș dori să uh, mă refer la ceea ce a spus și domnul Cacin. A existat recent o reuniune cu câțiva primari sau primari adjuncți ai municipalităților sârbe din Kosovo. A fost foarte bine că aceștia au reușit să vină aici și să ne spună care le sunt uh, problemele. Sunt uh, de acord cu ceea ce a spus domnul Cacin. Aceștia au nevoie de sprijin din partea noastră. În același timp, e necesar uh, pentru ei ca noi, ca Uniunea Europeană, să subliniem clar Belgradului că ar trebui să susțină acești primari și aceste municipalități. Ar trebui să o facă nu doar în sudul țării, ci și în nord unde încă mai sunt probleme. Aș dori să vă mai întreb ceva în legătură cu ceea ce considerați dumneavoastră sau uh, ceea ce facem noi uh, ca uh, europeni în legătură cu recesământul. În uh, Nord există o problemă cu această uh, situație. A existat un acord uh, între uh, Comisie și uh, domnul Svetkovic, uh, uh primul ministru sârb, că uh, vom susține acest recensământ. Însă asta nu s-a întâmplat. Ce putem face noi sau ce s-a făcut până acum pentru a susține uh, acest demers? Apoi, în ceea ce privește dialogul între uh, Kosovo și uh, Serbia. Ei bine, cred că s-au înregistrat niște progrese și că deja se petrec anumite lucruri în uh, această zonă. Însă, uh, oamenii din uh, Kosovo deocamdată nu consideră că au ceva de câștigat de pe urma acestui dialog. Eu și alții am încercat să le spunem că au ceva de câștigat, însă percepția generală este că dialogul există doar pentru ca Serbia să recunoască țara. Însă, Important este ca Uniunea Europeană să sublinieze clar kosovarilor ce pot obține de pe urma acestui dialog. Aspectele tehnice sunt importante, însă trebuie să facă un progres spre integrare europeană. Prin urmare, ce ne puteți spune despre asta? Dumneavoastră ați menționat uh, procesul de unificare a USR și a biroului uh, european. Cum spunea și doamna PAC, în acest moment, impresia este că Uniunea Europeană uh, există cu diferite funcții și cu diferite poziții acolo, însă cei care conduc uh, procesul sunt uh, Statele Unite și ambasadorul Del. Din câte știu, va exista o soluție interimară pentru SAR și acum, practic, se încearcă găsirea unui șef de delegație. Cred că Uniunea Europeană ar trebui uh, să fie prezentă printr-o singură persoană în Kosovo. Acest lucru ar fi important pentru eforturile noastre în uh, zonă. Încă suntem uh, percepuți ca fiind oameni diferiți, instituții diferite și noi ar trebui, de fapt, să vorbim cu o singură voce. Și acum ajung la sfârșit, domnule președinte. Mai e ceva ce aș dori să spun în legătură cu Croația. Știu că domnul Barroso și domnul Fiule au fost prezenți în uh, Croația. Teama mea este că în Croația, uh, dincolo de progresele făcute de uh, guvern, opinia generală încă se întreabă dacă mai dorește să se alăture Uniunii Europene, fapt care nu este deloc încurajator. dar ar trebui să ne asigurăm că în această țară încă mai există dorința de a, uh, ca cetățenii să se alăture Uniunii Europene. Mulțumim, doamnă Lunacek. Dăm cuvântul domnului Tanoc, raportor pentru Muntenegru. Vă rugăm uh, trei minute. Domnule președinte, înainte să începem, uh, doar un punct de procedură. În ultimele luni, grupul meu a ajuns la egalitate cu Verzi și ne-am pus de acord că la toate aceste audieri ar trebui să fim Ehm, și noi eh, puși să vorbim înaintea verzilor, însă în ultimele luni eh, verzii au vorbit mereu înaintea noastră, așadar eh, ceva ar trebui făcut în această privință. Acum, foarte pe scurt, din partea grupului CR, domnule Laceac, vă urăm bun venit la fel și din partea mea ca raportor pentru Muntenegru. Ne puteți da informații în legătură cu calendarul deschiderii uh, negocierilor de aderare pentru această țară, pentru că, după cum spuneați, Muntenegru uh, e pe calea cea bună, e o poveste de succes și, uh, prin urmare, o dată de deschidere a negocierilor ar fi de ajutor. Ce pot face statele membre pentru a încuraja uh, Uh, rezolvarea problemei numelui Macedoniei, uh, pentru că asta practic blochează Macedonia atunci când vine vorba de deschiderea negocierilor de aderare. Macedonia va avea elegeri anticipate în iunie și ar fi extraordinar dacă această problemă s-ar putea, rezolvată, uh, s-ar putea rezolva rapid pentru ca această țară să nu își întoarcă spatele Uniunii Europene și NATO. În ceea ce privește dialogul dintre Kosovo și Serbia mediat de Uniunea Europeană, ce poate aduce acest uh, dialog în termeni uh, practici? De ce uh, se exclude a priori problema împărțirii? Acest la, același lucru se uh, întâmplă uh, și în ceea ce privește uh, Israelul și uh, Palestina. Cât privește Kosovo, S-a vorbit deja despre traficul de organe în această țară care uh, implica uh, persoane din administrația superioară a statului din Kosovo. Ce se uh, face pentru a se investiga aceste uh, acuzații și ce se face pentru protecția uh, martorilor uh, în cazul în care aceștia uh, se hotărăsc să depună mărturie? Mulțumesc. Mulțumim, domnule Tanoc. Dăm acum uh, cuvântul, după raportori, uh, coordonatorilor. Două minute, uh, domnul Vigenin. Aveți cuvântul. Aș dori să fac o observație. Ni se pare că situația în Balcanii Occidentali nu evoluează într-o manieră pozitivă. Din păcate, avem doar o poveste de succes în această zonă și asta este Muntenegru. În alte state, situația este, uh, se deteriorează sau avem semne că lucrurile se îndreaptă în direcția greșită. Întotdeauna am vorbit despre acea oboseală a aderării la Uniunea Europeană, însă uh, ni se pare că deja acest fenomen s-a instalat în regiune. Din moment ce perspectiva aderării este atât de uh, îndepărtată, liderii din regiune uh, nu mai sunt gata să uh, își sacrifice popularitatea pentru a face reforme care să uh, aducă uh, statele mai aproape de Uniunea Europeană și care să-i coste alegerile după aceea. Prin urmare, stabilesc uh, obiective doar pe uh, termen foarte scurt. Poate dumneavoastră și domnul Fiule ar trebui să aveți o abordare mai uh, inventivă și să vedeți ce s-ar putea face pentru a încuraja aceste uh, reforme pentru ca aceste țări să facă parte din familia noastră. Cred că avem și noi uh, anumite responsabilități, uh, însă e clar că răspunderea este până la urmă comună. Acum câteva cuvinte în legătură cu Bosnia. Mi se pare că politica noastră vis-a-vis -vis de Bosnia pur și simplu nu funcționează. Cum spunea doamna Pac, lucrurile se deteriorează și uh, conflictele încă persistă, la fel și uh, diviziunile care se adâncesc. Oare n-ar trebui să ne revizuim abordarea vis-a-vis -vis de uh, aceste state? Uh, E mereu mai uh, ușor să insiști asupra politicilor, asupra reformelor, uh, însă dacă oamenii nu cred că ceea ce propunem și ceea ce uh, solicităm este o soluție, nu vom obține nimic în această zonă. Prin urmare, sunteți gata să vă regândiți abordarea vis-a-vis -vis de Bosnia? Mulțumesc. Mulțumim, domnule Vigenin. Are apărut un raportor are trei minute uh, raportorul pentru Albania. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Laiciac pentru că ne-a oferit toate aceste informații. În ceea ce privește Kosovo, am o întrebare. Avem o problemă cu alegerea noului uh, președinte. Uh, și uh, cu anticonstituționalitatea sa. Uh, e clar că asta creează multă instabilitate politică în regiune. Cum vom rezolva această problemă? Putem face progrese dacă avem o problemă atât de uh, serioasă legată de anticonstituționalitate? Apoi, în ceea ce privește Albania, corectați-mă dacă greșesc, însă nu cred că semnele sunt încurajatoare. Campania electorală și alegerile în sine nu au fost lipsite de cazuri de violență și acestea mă îngrijorează. Nu știu dacă chiar vom avea alegeri pașnice și democratice în această țară. Întrebarea este însă, credeți că participarea și prezența Uniunii Europene acolo ca observator ajută? Eu nu am obiecții la asta, evident. Însă chiar considerați că ea um, va îmbunătăți uh, situația această misiune de observație? Apoi, domnule Laceac, dumneavoastră vă deplasați în această regiune foarte frecvent, discutați cu forțele politice, cu liderii uh, guvernelor, însă care este impresia dumneavoastră generală? La ce se așteaptă oamenii din partea dumneavoastră și uh, din partea Uniunii Europene? Se așteaptă ca noi să găsim o soluție la probleme și dificultăți care nu pot fi rezolvate? Oare se așteaptă de la noi să fim un uh, arbitru uh, imparțial în uh, toate aceste probleme? Credeți că interesul nostru este un uh, factor care uh, nu le va oferi o soluție satisfăcătoare? Mulțumim! Acum, pentru a da posibilitatea și uh, invitatului nostru să ia cuvântul, îmi pare rău, nu putem face altfel decât să reducem timpul de vorbire pentru următorii care vor vorbi. Un minut. Doamna Ibrisagici, vă rog. Deci, un minut. Pekne, vitam pana Lajčaka de Evropského parlamentu a... Mulțumesc. Bun venit în Parlamentul European. E întotdeauna o plăcere să vă uh, întâlnim în cadrul Comisiei AFET. Aveți foarte multă experiență în ceea ce privește Balcanii. Pe mine mă interesează Muntenegrul. Nu vă voi solicita o dată exactă, pentru că știu că aceasta nu este responsabilitatea dumneavoastră. Însă, aș dori să știu uh, care uh, sunt uh, așteptările vis-a-vis -vis de Muntenegru în acest moment și cum evoluează situația. Mulțumim! Ați respectat foarte bine timpul. Un minut, domnul Boscor.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 în ceea ce privește Bosnia, dați-mi voie să vă întreb care a fost reacția Bosniei la strategia prezentată de UE la 21 martie. Bosnia a fost, sau bosniacii au fost uimiți, încântați de această strategie? Da, în primul rând. În al doilea rând, avem Turcia și uh, SUA ca parteneri strategici. Acești parteneri strategici au reacționat vis-a-vis -vis de strategia prezentată de UE pentru uh, Bosnia. Credeți că reacția lor a fost constructivă? Lista neagră pentru uh, persoanele care sunt certate cu justiția trebuie de asemenea luată în considerare în acest context. Și vreau să vă mai întreb cum va lucra reprezentatul dumneavoastră, pentru că în ultima vreme s-a observat faptul că Uniunea Europeană nu poate vorbi cu un singur glas va putea face lucrul acesta în Bosnia? Această nouă persoană care trebuie să fie angajată nu va trebui să urmeze poziția tuturor statelor membre? Domnul Weigel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bosnia-Herzegovina este, din punct de vedere geografic și din punct de vedere politic, în mijlocul regiunii de care se ocupă domnul Laicek. Cu toate acestea, nu mi se pare corect să discutăm despre întreaga regiune într-o singură se- sesiune, așa cum facem asta. Deoarece situația în diferitele state este diferită prin, uh, în mod normal și tocmai de aceea această abordare holistică a noastră nu poate decât să dea greș. În ceea ce privește Bosnia, cred că trebuie să ne concentrăm asupra rezultatul lui căutării unei persoane care să reprezinte întreaga, întreaga populație din Bosnia-Herzegovina. Această problemă poate fi uh, soluționată doar prin intermediul unei uh, uh, abordări regionale. Prin urmare, o conferință cu întreaga, cu, cu reprezentanții statului respectiv uh, Uh, trebuie să fie organizată, o conferință în cadrul căreia să se discute viitorul Bosniei uh, Herzegovina. Și în ceea ce privește Croația, cred că ar trebui să le permitem să adereze la Uniunea Europene cât mai curând cu putință. Vă mulțumim. Ultimul este domnul Poștinaru. Un minut. Grazie, președinte. Thank you so much, Mr. Lacek, for... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Lace, vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție permanentă și consistentă la dezbaterile AFET uh, cu privire la Balcanii Occidentali. Acum o remarcă de natură generală. Cel puțin în cazul Albaniei e absolut evident faptul că nu reușim să vorbim cu o singură voce și rezultatele sunt proaste, dacă nu foarte proaste. Noi, Parlamentul, cu toate grupurile politice, Facem asta la fel și Comisia Europeană. După cum bine știți, uh, Parlamentul albanez recent a schimbat uh, regulile și în conformitate cu noile reguli, uh, Regul de pionierat, uh, trebuie uh, întâi votată o lege și apoi dezbătută. E pur și simplu o abordare de pionierat, dacă nu una vizionară. Prin urmare, am dorit să evaluați dumneavoastră puțin această situație. Și acum uh, câteva cuvinte de final. Știți că un um, anume vorbitor din Parlamentul albanez m-a acuzat pe mine de corupție. Acest lucru um, nu e lipsit de precedent și e absolut um, de neacceptat. Prin urmare, această persoană ar trebui uh, să își retragă acuzațiile sau să demisioneze. Nu a făcut niciuna din aceste lucruri. Mulțumim, domnule Boștinaru. Mai avem doar 10 minute pentru răspuns și 11 intervenienți. E clar că uh, e foarte greu să facă domnul uh, Lacec aceste lucruri, dar eu urăm succes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna sunt îngândat să mă aflu în fața dumneavoastră și vă amintesc că nu sunt uh, responsabil doar pentru Balcanii de Vest, ci și pentru vecinătatea estică. Cine știe, poate că uneori, la un moment dat vom discuta despre Rusia, despre Ucraina sau despre statele din Caucaz. Voi fi la dispoziția dumneavoastră. Însă să trecem la întrebările dumneavoastră. Domnule Cucan, ce s-ar putea face în Albania? Ce s-ar mai putea face în Albania? Cred că am făcut multă pentru a stabiliza situația după evenimentele tragice de la finele lunii ianuarie. Mesajul nostru a fost unul clar, am reușit să vorbim cu o singură voce, nu doar la nivel european, ci am reușit să vorbim cu aceeași voce uh, Uniunea Europeană, Statele Unite, OCDE. Uh, dar trebuie să fim uh, consecvenți, trebuie să trimitem în continuare mesaje cu privire la necesitatea dialogului uh, politic. Pentru că fără acest uh, dialog politic, viața politică nu va fi niciuna, niciodată una democratică și în același timp trebuie să spunem clar că alegerile trebuie să fie corecte, echitabile. Prin urmare, noi trebuie să exercităm în continuare presiune, cei de la fața locului trebuie să-și dea seama că urmărim situația de acolo și multe dintre abordările noastre vor, uh, vor depinde de rezultatele alegerilor. În ceea ce privește Macedonia, important este să ne referim la situația de acolo imediat după alegeri. Aceasta va fi o posibilitate ce ne stă la dispoziție, o posibilitate fără precedent uh, și uh, cei de la Scopie știu că dacă vor pierde această oportunitate ce le stă la dispoziție după alegeri, vor avea mari dificultăți pe viitor, pentru că această cheie este cea care deschide mm, porțile UE și NATO. E clar că nu trebuie să pier- pierdă această posibilitate. În ceea ce privește dialogul între Belgrad și Priștina, este important să avem o abordare cât se poate de clară. Uh, bineînțeles că abordarea trebuie să fie politică, însă în același timp trebuie să ne referim la acele teme care afectează viața cotidiană a cetățenilor. S-au făcut deja multe în ceea ce privește registrul civil, spre exemplu, dar și în alte domenii și astfel lucrurile uh, merg înainte. Suntem uh, ambițioși, însă în același timp ne adaptăm ritmului pe care atât Belgradul cât și Priștina îl pot digera și îl pot accepta. Important este ca ambele părți să înțeleagă faptul că dialogul este necesar pentru ei, în primul și în primul rând, și că nu au decât de pierdut uh, în cazul în care se retrag din, uh, din calea dialogului. Doamna Pac acum. În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, eu sunt uh, foarte dezamăgit de modul în care s-a format guvernul uh, DEF Uh, guvernul de acolo și de rezultatul procesului politic de la fața locului. Nu e niciodată bine să excluzi din formarea guvernului uh, partidele care dețin majoritatea. Rezultatul unei acestei, uh, acestei abordări a fost un guvern foarte slab, însă Bosnia-Herzegovina are nevoie de un guvern puternic capabil să promoveze reformele necesare și să le apere pe acestea în uh, Parlamentul Național. Ce se va întâmpla în ceea ce privește uh, relațiile cu Uniunea Europeană? Noi vom trimite acolo, în Kosovo, în Bosnia-Herzegovina, un uh, reprezentant oficial al Uniunii Europene. Vom pune la dispozițiile acestuia toate fondurile și, de asemenea, echipamentele necesare pentru a se ocupa, pentru a evalua uh, situația de la fața locului. Acest persoană, această persoană va oferi uh, informații foarte importante lui reprezentant și astfel vom reuși să stabilim ce se va întâmpla pe viitor. Până acum, în ceea ce privește fondurile alocate Bosniei uh, și Herțegovinei, am avut 100 uh, de milioane de euro oferite doar anul trecut pentru dezvoltarea acestui stat. În cazul, aceste, în, cazul în care aceste fonduri nu sunt folosite uh, corect, atunci s-ar putea să le oprim furnizarea. La la nivel european trebuie să știm clar cine e responsabil pentru ce. Dacă comunitatea internațională nu vorbește cu un singur glas, nu putem să ne așteptăm ca cei din Bosnia să vorbească cu un singur glas. La Consiliul uh, European din martie am spus uh, din martie am spus clar că știm care sunt așteptările noastre, știm ce uh, pot să facă bosniacii și, de asemenea, ce trebuie să facă. De fapt, în martie am i-am invitat pe toți partenerii uh, internaționali la discuții cu noi în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina. Situația este cât se poate de clară acolo. Uh, în Kosovo ne regrupăm acum, noi reprezentanții UE, încercăm să ofer, oferim mai, un, un mai mare grad de vizibilitate prezenței UE în Kosovo. Discuția încă continuă la nivelul statelor membre, de altfel. În ceea ce privește Albania, am avut o misiune de observare a alegerilor. Aceste misiuni sunt întotdeauna foarte utile pentru că ne oferă impresii la cald. Însă, în același timp, trebuie să înțelegem care sunt limitele acestor misiuni. Pentru că uh, nu întotdeauna vedem absolut tot ceea ce se întâmplă acolo, depindem de multe informații care provin din partea unor terți, dar, în orice caz, prezența este importantă la fața locului. Mai apoi, da, am luat legătura cu toți, uh, toate persoanele importante, ce trebuie să fie sprijinite și uh, incluse în dialogul cu noi pentru a ne asigura că Kosovo se mișcă pe calea cea bună. Aceasta, Kosovo este o prioritate, trebuie să rezolvăm problema guvernului de, acolo, uh, guvernului de acolo, pentru că dacă nu, nu vom mai avea niciun fel de pași înainte. În ceea ce privește președintele din Kosovo, nu vă pot spune nimic nou, însă uh, important este că am găsit o soluție constituțională. Uh, nu ne mai confruntăm acolo cu o criză constituțională. Soluția a fost uh, găsită de instituțiile din Kosovo, în ceea ce privește participarea serbilor la procesul politic uh, din Kosovo. Da, și această temă este inclusă în dialog, dialogul cu Kosovo, dar și în dialogul cu Bel- Belgradul. Serbia se află, este un stat candidat și tocmai de aceea, absolut uh, toate reformele, strategiile, politicile și atitudinile Serbiei vis-a-vis -vis de vecini, dar și vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, reprezintă criterii esențiale în cadrul acestui proces de aderare. Da, sunt de acord uh, că trebuie să purtăm discuții cu autoritățile locale, nu doar cu cele centrale. Uh, Tocmai de aceea, întâlnirile cu primarii din zonă sunt importante, după părerea mea. În ceea ce privește recensământul, ne vom, ne vom organiza, ne vom întâlni cu persoanele responsabile și ne vom asigura că acest proces este demar, demarat. Atât vă pot spune în momentul de față. E clar că în Kosovo trebuie să fie sprijinit dialogul. Este constructiv pentru toți cei implicați. Uh, pentru toți cetățenii, indiferent de etnia lor. Și, de asemenea, uh, acest dialog ne arată nouă ce, cât de constructivă este atitudinea celor de la fața locului. Pe măsură ce dialogul continuă, uh, E clar că și prestigiul, dacă îmi permiteți, uh, statului Kosovo va crește în ochii uh, partenerilor internaționali. Deci succesul negocierilor este întotdeauna esențial. În ceea ce privește prezența UE, în momentul de față încercăm să găsim soluția temporară pentru perioada uh, în care uh, actualul reprezentant își termină mandatul și numirea ce- noului uh, reprezentant. Uh, Important este însă să ne păstrăm oamenii la fața locului care să-și continue lucrul în numele Uniunii Europene. Bine, calendarul e greu de numit cât se poate de clar. Vă spuneam că discuțiile între statele membre continuă. Așteptăm rezultatul acestor discuții. Însă, cu toate acestea, cred că în două, trei luni vom avea numele și, uh, de asemenea, structurile necesare. În ceea ce privește Croația și opinia publică, l-am însoțit uh, la fața locului pe Bar- domnul Barroso săptămâna trecută și am văzut acolo că toate instituțiile centrale, guvernul, președinția, încearcă să întrunească, să facă tot ce le stă în putință pentru a întruni ultimele criterii care n-au fost îndeplinite de către Croie, Croația. Atitudinea pe ansamblu este una uh, constructivă. Oamenii își dau seama că nu e ușor să devii membru al Uniunii Europene, însă am în, într toată încredere în eforturile lor. Uh, chiar am fost uh, uimit de eforturile demarate de uh, politicienii din zonă. În ceea ce privește Muntenegru, nu vreau să vorbesc despre un calendar, însă vreau să vă spun că în momentul de față Muntenegru știe știe exact ce se așteaptă de la acest stat, știe exact care sunt cele șapte priorități pe care trebuie să le întrunească și vom primi un raport din partea autorităților de acolo lunar cu privire la progresul efectuat. În octombrie vom avea noul raport al Comisiei privind Muntenegru și vom stabili prin acest raport Uh, care este realitatea de acolo, însă sunt uh, încrezător în ceea ce se face în Muntenegru. Primar, premierul își, uh, și-a asumat toate responsabilitățile. Da. În ceea ce privește raportul Marti în Serbia, uh, Uh, Eulex uh, a, un, a început investigațiile, s-a discutat cu uh, domnul Marti și cu câțiva martori de câteva Uh, ori nu există probleme legate de fonduri, personal, s-a creat o echipă de investigație, uh, lucrăm și la protecția marturi, martorilor. Bineînțeles că în momentul de față e greu să stabilim care vor fi rezultatele sau care va fi amploarea lor, însă ne vom ocupa de ele în momentul, la momentul oportun. Nu cred că în Balcanii de Vest există o oboseală a, a aderării. Nu cred uh, că doar Muntenegru reprezintă o poveste încununată de succes. Cred că situația de acolo ar fi mult mai dificilă dacă nu ar fi perspectiva aderării. Toate statele de acolo știu că pot deveni membre ale Uniunii Europene, știu care sunt așteptările Uniunii Europene de la ele, iar în momentul de față Uniunea Europeană trebuie să țină cu dinții de condițiile stabilite și să păstreze de asemenea perspectiva aderării proaspătă permanent. Asta pentru a-i menține motivați pe cei de acolo. În ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, spuneam deja că avem nevoie de o poziție cât se poate de clară a comunității internaționale și, de asemenea, avem nevoie de prezență la fața locului. Concluziile din martie ne arată că direcția uh, luată de Bosnia-Herzegovina este bună. Acum uh, însă trebuie să stabilim modul în care se vor face transferurile de puteri de la cei de acolo către Uniunea Europeană. Uh, trebuie să ne asigurăm că tot procesul funcționează bine, pentru că dacă nu funcționează bine, atunci întreaga uh, comunitate internațională a făcut o greșeală pe, un, pe undeva, pentru că nu putem să îi acuzăm întru totul sau să îi scoatem vinovați doar pe cei pe politici, politicienii din Bos- Bosnia. În ceea ce privește Kosovo, bine am vorbit deja. Ehm, ce așteaptă oamenii de acolo, de la Uniunea Europeană? Așteaptă claritate, trans, eh, transparență. Condițiile nu eh, trebuie să rămână eh, tangibile. Am reușit să ne ocupăm de liberalizarea vizelor. Oamenii au, sau statele din zonă știau care sunt cerințele, știau ce trebuie să facă. Uh, în caz, iar acum, în cazul uh, Croației și Muntenegrului, situația este asemănătoare. Știu care este situația lor, știu care sunt așteptările noastre și acestea îi mențin motivați. Uh, Turcia și SUA, partenerii noștri din uh, Bosnia, au apreciat concluziile din martie. Am fost uh, confruntat adeseori cu uh, întrebarea care este rolul UE, care sunt instrumentele UE, care este strategia UE. Acum, prin aceste concluzii, am oferit un răspuns clar. Uh, Asta vă oferim, asta așteptăm de la dumneavoastră. Am început să discutăm uh, cu partenerii noștri cu privire la prezența comunității internaționale pe viitor în uh, Bosnia-Herzegovina. Bine, dialogul nu este una, unul facil. Mai există și uh, Federația Rusie, Rusă, care are propriile sale așteptări cu privire la viitorul Bosniei. Însă, documentul acesta din martie a, a fost cât se poate de. a, a prezentat într-o manieră cât se poate de clară atitudinea noastră și uh, speranțele noastre. Cred că acesta fiind spus, am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Nu, domnule Boștinaru, în discuțiile cu partenerii din regiune, e important să transmitem mesaje europene. Noi trebuie să-i europenizăm pe ei. Uh, nu trebuie să, ne, să le permitem să ne instrumentalizeze pozițiile în uh, politicile interne. Important este ca uh, mesajul care vine de la Bruxelles să fie unul uh, cât se poate de clar. Ei trebuie să se comporte ca noi și nu noi trebuie să ne comportăm ca ei. Mulțumesc! Cum vede, i au apreciat-o la... Mulțumesc! Iată, și colegii au apreciat uh, că v-ați încadrat în timpul uh, avut la dispoziție și că ați răspuns foarte competent. A fost chiar o performanță din partea dumneavoastră. Mulțumesc din nou și succes pe mai departe ne vom uh, reîntâlni peste câteva săptămâni sau luni ca să uh, ne dați ultimele informații și sper că și dumneavoastră a fost foarte utilă discuția. Ați văzut uh, ce opinie au membrii noștri în legătură cu problemele de care vă ocupați dumneavoastră. Mulțumesc și acum haideți să ne pregătim. Peste câteva minute vom începe votul. Chairman, can we uh, start because some of us have other meetings to go to? Domnule președinte, n-am putea cumva să începem voturile pentru că trebuie să mai participăm și la alte reuniuni. My answer to the question is yes, sir. Da, vă răspund că da, putem începe. Shall we proceed with the votes and... Așadar, trecem la vot. Vă rog să vă utilizați cartelele de vot. And we shall start with the... Și începem cu raportul uh, domnului Albertini. Dacă sper că toată lumea este gata. Number 30, who is in favor? Amendamentul 30, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica cu vot electronic. Deci 36. S-a deschis votul. tell me when to close. Well, I can close Close the vote. S-a închis votul și se respinge. Acum 37. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendele de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 44. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 45. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 50. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 51. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 52. Bine, dacă doriți putem verifica. Da, verificăm 51 prin vot electronic. You have to say the vote is closed. vote is closed. Votul s-a închis. 41 to... Iată, 41 la 18, deci se respinge. Acum 52. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 53. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 54. The vote is open. S-a deschis votul. So, vote is closed. S-a închis votul. 50. Se respinge. 55. Cine este pentru? Împotriva. Am ține. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 6. Cine este pentru? Go with 53. So, compromise number 6. Who is in favor? Deci numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Now we move to 59. Who is in favor? Sorry. Yes. Ah, vă rog. Ce s-a întâmplat cu amendamentul 56, întreabă domnul Daf. 56. We, 53 uh, was a... 53. 53 a fost adoptat. Da, mă scuzați, n-am fost atent, spune domnul Daf. Bine, spune președintele. Deci 59. Cine este pentru? Împotrivă. țineri. Se respingem 60. Cine este pentru? Împotrivă. țineri. <clears throat> Verificăm. 60. The vote is closed. S-a închis votul se respinge. 61. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Nu, 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Against? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 68. Cine este pentru? Împotrivă? Se adopt. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem la 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 81. S-a deschis votul. Ok, votul, vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 82. Who is in favor? 82. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84. Pentru, împotrivă, verificăm. 84. să deschid votul. Vote is closed. S-a închis votul. 32 rejected to 31. Deci se respinge. Move to 80. 85. Deci trecem la 85. Favor. Against. Cine este pentru, împotrivă? Rejected. 80. Abțineri se respinge. 86. Cine este pentru, împotrivă? abțineri, se respinge. In favor. Again. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88. Verificăm, s-a deschis votul. 88. Vote is closed. S-a închis votul se respinge. So, 89, who is 89, acum cine este pentru, împotrivă, se adoptă. De bine, am uitat să spun abține, spune președintele. Bine, verificăm la 89, s-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Iată, 31 la 31 și 3 obțineri, nu m-am așteptat. Bine, deci se respinge. Trecem acum la 90, vă rog. It's a mistake in my vote. Nu, e o greșeală pe lista de vot, spune domnul Coval. E deja caduc, spune domnul președinte, deci nu mai era nevoie să mai votăm. Thank you very much. Now, 90. Who is in favor? 90. Cine este pentru? Against? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Who is in? Amendamentul de compromis numărul 8. Cine este pentru? Against? So. Împotrivă. Deci se adoptă. 103. Who is in favor? Trecem la 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă. Cred că a fost adoptat, dar verificăm la 105. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Da, se respinge la o diferență de două voturi. Bine, acum 106. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 107. Cine este pentru? Împotriva. Da, e aceeași majoritate. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis eh, numărul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 115. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. One, two, seven. 127. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la compromisul numărul 13 pe trei părți. Prima parte, cine este pentru? Ah, Domnul Vigenin, din numele grupului nostru, obiectez să votăm amendamentul, să supunem la vot amendamentul oral uh, prezentat de PP. Ei au insistat ca să fac un amendament pentru plenar. Insist să putem discuta la plenar să fie discutat acest amendament la plenar. So, we are asked to... Președintele, deci solicită să uh, ascultăm acest amendament oral. Se Domnul Albertini, dacă se opune cineva, chiar și o singură persoană, trebuie să uh, nu se voteze și să votăm la plenară. Bine. Atunci supun la vot uh, compromisul 13, prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea 3 treia acum. Cine este pentru? The second. Third part because... Nu, votăm partea 3 treia, pentru că partea a doua se votează la plenară. Deci cine este pentru partea 3? treia? Împotriva? cred că a fost respinsă. Bine, doriți să verificăm foarte bine. Close the vote. Bun, s-a închis votul electronic. Da, iată, dați avut dreptate. Ca întotdeauna. <laughs> I know. Okay, now... We go to 138. One, three... Bine, acum trecem la 138. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 139. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendatul de compromis 14. Cine este pentru? Împotrivă? <clears throat> Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la 148. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. La 148. S-a închis votul. Se adoptă. 150. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 151, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 152, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 153, pentru, împotrivă, se adoptă. Check. Nu, mi se cere să verificăm. A 153. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. It's rejected. Se respinge. 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 157. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. zicem acum la 169. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 174. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă. Verificăm. 176 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Da, avem un vot în plus. Dar se adoptă. Trecem acum la 177. Cine este pentru? împotrivă, abține, se adoptă. 180 cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 178 cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. 179 cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul de compromis uh, numărul 16, <clears throat> cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192, cine este pentru, împotrivă, verificăm. 192, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 193. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 191. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 186. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. 186, s-a deschis votul. S-a închis votul. A... Uh. Se adoptă. 187, cine este pentru? Împotrivă? Verificăm și aici. Deci, 187 s-a deschis votul. Voting is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 188. Cine este pentru? Împotriva. Da, aceeași majoritate. Se adoptă. 189. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 190. Cade. Dacă 186 se adoptă și a fost adoptat, deci trecem la amendamentul de compromis numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 202. 200. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 204. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 206. Împotrivă? Se respinge. 207 pentru? Împotrivă? Abține, se adoptă. 209. Cine este pentru? Ba nu 208, spune domnul președinte. Revenim la 208. Cine este pentru? împotrivă, verificăm, 208, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 218. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 218, votul s-a deschis. <clears throat> Votul s-a închis. Respins. 219 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că aceeași majoritate, dar uh, verificăm. Verificăm 219. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 228 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21, compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri, ad se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 23. 244. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. 244, votul este deschis. Votul s-a închis. se uh, adoptă. Trecem la compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 250. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 259. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 260 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 261 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 268. Votul s-a deschis. Domnule Van Orden, ați votat pentru amendamentul dumneavoastră? Votul s-a închis. Da, ați votat. Se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 270 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 272 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 272, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la punctul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Unsprezece acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, șaptesprezece devine caduc, așadar trecem la 18. 18. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 19. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 19. Votul s-a deschis. Votul s închis. Respins. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, e respins. 4 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm în schimb. 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Acum avizul Comisiei pentru Buget. 1 plus 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 plus 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cele alineate 4, 5, 8 și 10, uh, raportorul se opune acestor uh, aliniate. Uh, le supunem în grup la vot. Deci 4, 5, 8 și 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Acum vot electronic pentru întregul raport, pentru toată rezoluția. Și pentru proiectul de raport, așa cum a fost el modificat. Cine este pentru? Închidem votul. Domnule uh, Albertini, un mare succes. Uh, domnul Mer vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru vă informă că va, vom prezenta un uh, raport minoritar. So here we'll, uh, at one point, we'll have to slow down. Uh... Aici va trebui să încetinim puțin, că există niște clarificări care trebuie făcute. To our oral amendment number five, we have to slow down. În legătură cu amendamentul oral 5, uh, va trebui să încetinim puțin uh, lucrurile, pentru că există câteva observații din partea raportorului. Doamna Copa dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mi retrag amendamentele 9, 32, 55 uh, și uh, 2009, spune vorbitoarea. Se corectează. 209, îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Da, e clar că practic amendăm această uh, propunere începând cu democrația grecească. Am înțeles. Deci 9, 32, 55 și 209. Deci 9, 32, 55 și 209. In 2009. oh, Okay. Now, are we ready? So... Suntem gata? Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins.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 Abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri respins. 39 pentru, împotrivă, Cred că este respins, dar verificăm. Verificăm 39, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Există trei voturi în plus aici. S-a adoptat cu 5 voturi, însă 3 voturi de aici sunt în plus. Așadar, trebuie să rezolvăm problema. Deci, 5 voturi uh, care reprezintă diferența, dar 3 voturi sunt uh, în plus, trebuie eliminate. Haideți să rezolvăm problema și apoi continuăm. Tocmai am uh, votat 39, iar acum trecem la 40. 34. 34. 34. We'll check, we'll check 34. Yeah. We'll check 34 because... Verificăm 34. Uh, 34. Ok? 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. E în regulă acum. Votul e în regulă. Se pare că unii și-au schimbat uh, opinia în bine. Trecem la 40. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 49, 50 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. E clar. Domnule Van Orden, dacă doriți, putem verifica acum. Uh, verificăm pentru 49.50. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Doream să vă scutez de această dezamăgire. Da, votul e strâns. 51 acum. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pe 4 părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Verificăm cea de-a doua parte. Votul s-a deschis pentru cea de-a doua parte a amendamentului 54. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Cea de-a patra parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul uh, se deschide pentru cea de-a patra parte a amendamentului 54. Votul s-a închis. se adoptă cu un vot și nu există voturi suplimentare. Îmi cereți prea multe, spune domnul președinte. 56 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Verificăm 56. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 62, spune domnul președinte. Ba nu, 58 și 59. Se corectează un președinte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, respins. 60 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61. Ba nu, spune domnul președinte, 62. Din nou, 61. 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 62. Pentru? Împotrivă? Cred că este respins, dar verificăm. Verificăm 62. Votul se închide. Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 64. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 70. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aceasta este o adăugire, așa cum am fost informat, la amendamentul oral numărul 2. Deci punctul 70 a fost adoptat. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ab se respinge. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 75. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. 75. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, se adoptă. 76 plus 100 a fost retras, 77. Acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendment number 4. Amendamentul oral 4. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 91. Pentru. Împotrivă. S-a votat, acum trecem la 91, după cum spuneam deja. Bine, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotriva, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99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 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar vom verifica. Verificăm 108, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 112 pentru, împotrivă, Cred că este respins, dar verificăm. 112 votul este deschis. Votul s-a închis. Da, respins. 113, prima parte, pentru, împotrivă, verificăm. Votul este deschis pentru prima parte la 113. Votul s-a închis. Se adoptă cu un vot în plus pentru. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar verificăm. Verificăm partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Răschins. Știați, poate ar fi fost mai bine să-mi șoptiți răspunsul corect. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, Cred că trebuie să verificăm. Deschidem votul la 115. Lipsește un vot. Închidem acum votul. Respins. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 122 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136 pentru împotrivă. Asta este disciplina în partidul nostru. Abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 139 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă. Respins. Nu mai verificăm, l-am respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnule Gualtieri, doreați să interveniți la 142? Nu, după. 142 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. Acum, domnul raportor are cuvântul. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Propun un amendament oral la paragraful aliniatul 30, care ia în considerare amendamentul 209 uh, ce a fost retras. Facem o mică schimbare în care care sună urmă, în următorul fel. Amintim faptul că asistența mutuală reprezintă un instrument uh, solid în cazul în care unul dintre statele membre este atacat de forțe exterioare. Uh, aceste mișcări trebuie să fie făcute fără a se nega rolul NATO în ceea ce privește securitatea Uniunii Europene și ținând cont de asemenea de neutralitatea anumitor state membre. Who is opposed to this oral amendment? Cine este împotriva acestui amendament oral? Eu mă opun, spune domnul Van Orden. A, prin urmare, nu-l votăm. Domnul Van Orden, acum reducem statutul uh, NATO la aceea de piesă în arhitectura de securitate europeană. Mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă aici. NATO e mai mare decât atât. Trecem la 143. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Verificăm. 146. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 147 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 148 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 149 pentru împotrivă, abțineri respins 150 pentru împotrivă, abțineri respins 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 devine caduc. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul oral numărul 5. Acum, cine e pentru? Împotrivă. O 158 a fost votat, 159. Atunci, cine e pentru? Împotrivă abțineri, respins. 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la amendamentul oral 5, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Gualtieri. Poate dorește să ne explice ceva? Este o explicație tehnică cu amendamentul oral 5, o, amendamentele 122 până la 127 devin cado, caduce, 160, uh, până la 167. Îmi cer scuze și, prin urmare, ar trebui să, să trecem la tocmai amendamentul 162. Bine, îl votăm pe acesta. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 6. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru. Nu, verificăm 176, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Amendamentul a fost respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Votul este deschis pentru 181. Votul s-a închis. Respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri se, este respins, 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 185 pentru, împotrivă, ab abțineri, dar haideți să verificăm. La 185 votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 189 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, Împotrivă. Cred că se adoptă. Dar verificăm. 196. Votul este deschis. Se adoptă. 197 pentru, împotrivă, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 200, 201, 202 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 204 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 207 împot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 211 pentru, împotrivă. Verificăm. Votul s-a deschis la 211. Votul s-a închis. Respins. 212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215. Nu, 216 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 217 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 219 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm. Verificăm. 220. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Amendamentul a fost respins. 221. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 222. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm partea a doua la 227. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Partea a doua a fost adoptată. 229. 229 așadar. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230. 230. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 231. Cade. Ba nu. Îl supun la vot. Deci 231. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 233 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 234 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 235 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. Nu, verificăm la 235. 235. Yeah. Ok. Close the vote. S-a închis votul și se adoptă. 236 in favor. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. It was obvious. 237. 237 pentru, împotrivă, Abținere se adoptă. 239 in favor. 239 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 238 pentru. Nu, 240 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm 243. S-a deschis votul. S-a închis votul. De, da, a fost adoptat. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 246. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 247. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 248. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 249. Pentru. Împotrivă. The hands, so we'll have to... Vă rog, ridicați mâinile. Verificăm 249. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 250 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 251 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 252 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 253 pe două părți, prima parte. <clears throat> Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm prima parte la uh, 253. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă una diferență de două voturi. Partea a doua, acum, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că e aceeași majoritate. Deci se adoptă. 254, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 255 pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Bine, verificăm 255. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Tot așa, cu o diferență de trei voturi. Bine, 256 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Amendamentul oral numărul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 259. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 260. <clears throat> Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 264 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 265 cade. 260 și... Nu, 265. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm. 265. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Bine, 266 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, ultima pagină. 268. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 269. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar haideți să verificăm 271, s-a deschis votul. It's closed. S-a închis votul. It. Se respinge. Acum, 272. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 273. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 274. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 274. S-a închis votul. Respins. Acum, 275. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 276. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 276. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Dar doi, două persoane n-au votat. Nu, s-au obținut. The two over there. Yes, Mrs. Lösing and Mr. Meyer. Da, Lösing și domnul Meyer. Bine, deci se pare că sunt două abțineri, deci se respinge. Acum ajungem la 277. Cine este pentru? Împotriva? Abstentions reject. Abțineri se respinge. 278. Against. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 279. Pentru împotriva abțineri se respinge. 280. Pentru împotriva abțineri se respinge. 281. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 282. Pentru Împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Nu, nu, 4. Ă, ă, mă scuzați, pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Final vote, please. Vot final, vă rog. Then we have still the opinion by losing. Yes. Because the vote. Close the vote. S-a închis votul și felicitări, domnule Gualtieri. Mrs. Lersing wants the floor. Da, auch... Doamna Lăzing dorește cuvântul, da, și aici uh, uh, vom avea, grupul GUE va avea un uh, raport minoritar. Thank you. Now we move to... Mulțumesc și acum trecem la ultimul vot. Dar, da, deci, Ultimul vot. Vă rog, cei care doresc să părăsească sala. Bun. Uh, amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. <clears throat> Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Abstentions adopted. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pe 3 părți. Prima parte.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 Ă, pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pe două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 4 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 21 Cade. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat, dar verificăm la 22. I think it's adopted, but we have to check. Vote is closed. S-a închis votul. So it has been adopted. Now. Deci s-a adoptat. Acum, înainte de votul final, dăm cuvântul domnului Protasievici. Vă rog. Thank you and uh, the message to EPP colleagues. You... Mulțumesc pentru colegii PP. Puteți nici, fără nicio problemă vota pentru. Deci pentru colegii de la PP. Uh, we do the final vote. Yes, we do. Și acum votul final. Vă rog să votați. Am închis votul. Da, cineva n-a votat. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Albertini. Albertini, vă rog. very tight. we can't. No, no, no. It's not in my hands any longer. It's in Mr. Albertini's hands. Uh, ciao.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 Eh, bine, colegi, allora possiamo <clears throat> eh, partire con... Bine, dragi colegi, haideți să eh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Numărul 15, e vorba de prima examinare a raportului domnului Van Orden. E vorba de progresele realizate în acțiunea privind minele. Del controle mine e quindi eh, devo solo dare qualche informazione. Permiteți-mi să vă ofer câteva informații în legă, înainte de a discuta raportul domnului Van Orden. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 mai și uh, acest, amendamentele vor fi discutate pe data de 9 mai. Votul proiectului de raport la AFET e prevăzut pentru data de 24 mai. Vă rog, domnule Van Orden, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu va fi vorba de un raport controversat și sper că mă voi bucura de susținerea colegilor din toate uh, grupurile politice. In... Nu un raport uh, partizan. Timp de 12 ani Convenția pentru interzicerea minelor a intrat în vigoare. Vă veți reaminti probabil că e vorba de dată în vederea interdicției uh, producției și utilizării și deținerii de mine antipersonal. A fost semnată de 156 de țări, ratificată, și în cea, ă, cu toate grijile pe care le avem acum, credem că oricum e bine să ă, vedem și ce se întâmplă cu problema asta a minelor ă, antipersonal, pentru că instituțiile europene sunt implicate în această acțiune privind minele. Sigur că, în primul rând, Comisia, cu alt, alte state membre UE, Statele Unite și Canada. <clears throat> Mulți dintre noi și-au adus contribuția la declarația de la Ottawa, și în uh, sponsorizarea acțiunii privind minele. Știm că uh, Iată, din păcate, ce ar fi trebuit să se rezolve ușor, uh, după 10 ani, vedem că nu s-a întâmplat așa și încă sunt victime și se cheltuiesc încă mulți bani pentru acțiunea privind minele. Noi ne concentrăm pe, mai mult pe minele antipersonal, deși știm că există și aceste rămășițe explozibile în urma războaielor și uh, dispozitive explozibile improvizate, muniții și știu că democrațiile occidentale de asemenea să fac pe îngerii. Noi încercăm să ajutăm uh, cu, din motive foarte corecte. Nu trebuie să dăm vina unii pe alții. Uh, ar trebui să dăm vina pe cei care continuă să atacă populațiile civile utilizând minele antipersonale sau ultimele arme în acest sens, minele, dispozitivele explozibile improvizate. Aceștia nu sunt actori statali în mare parte, e vorba de teroriști, de grupuri armate, în fine vreau să vă spun că am încercat să avem o consultare cât mai largă pe 31 uh, martie. Am, uh, desfășur, am uh, organizat un seminar la, ca, la care organiz, a participat și Geneva, o sumă de organizații, Crucea Roșie, apoi o fundație internațională pentru deminare din Slovenia și alții. Am avut și contribuții înscris din partea tuturor părților interesate, cum ar fi uh, Serviciul de Acțiune împotriva minelor de la ONU, un uh, grup de lucru din Danemarca, Departamentul de Stat din SUA, uh, o fundație din Norvegia și din 14-17 mart, martie, asistentul meu a participat la programul de acțiune împotriva minelor, cel de-al 14 la program la Geneva. Sigur că respectăm toate aceste organizații și știm că au o contribuție valoroasă, totuși nu cred că acest raport ar trebui să reflecte doar punctele de vedere ale acestora și interesele lor. Dacă ă, vrem ca tragedia acestor mine antipersonal să se încheie și trebuie să se încheie, atunci vă trag atenția mai ales asupra uh, ă, ultimul alineat al raportului, unde că cerem noi o concentrare mai bună a acțiunilor noastre și o evaluare mai bună uh, și să ne bazăm mai mult pe, să se bazeze acele țări care pot contribui mai mult pe propriile resurse, cu resurse umane sau în, cum ar fi în Angola, cu bani. Această parte a raportului s-a și Comisiei să aloce o linie bugetară pentru acțiunea împotriva minelor, așa au spus toți experții care au participat la întâlnirile noastre și în concluzie, domnule președinte, reiterez credința noastră că printr-o cooperare mai bună la nivel internațional și o mai bună alocare a priorităților, printr-un mai bun management și o mai bună evaluare și o îmbunătățire a practicilor de minare, o mai bună raportare și o mai bună utilizare a fondurilor, o lume fără mine anti personal este o posibilitate realistă, uh, într-o perioadă de timp realistă. Mulțumesc pentru atenție. Grație. Mulțumesc, domnule Van Orden. Acum trebuie să vă aduc la cunoștință că suntem, avem puțină întârziere față de ordinea de zi, pentru că votul uh, s-a prelungit prea mult aici, domnule Van Orden, sigur că vom putea să discutăm ulterior, pentru că domnul comisar Füle deja ne așteaptă, deci uh, aș solicita colegilor care au cerut cuvântul să se limiteze la nu mai mult de un minut. Vă rog, domnule Kellam. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegului Van Orten pentru acest uh, proiect uh, excelent. Haideți să nu uităm progresul care a fost obținut, însă să nu ne lăsăm înșelați de acesta, pentru că în spatele cifrelor încă mai există probleme umane importante. Colegul Van Orden a subliniat foarte clar programele de eliminare a minelor și asistența care poate fi oferită victimelor. O problemă este scăderea uh, bugetelor și uh, lipsa unei, unor instrumente de finanțare uh, multilaterale și flexibile. S-au înregistrat progrese uimitoare, însă Există anumite state mari care încă nu s-au uh, alăturat tratatului de interzicere a minelor, de exemplu China, Rusia, Statele Unite, printre altele. Cred, prin urmare, că acest raport va fi o bună ocazie pentru Parlamentul European să pună presiune asupra acestor state. e de înțeles... Trebuie înțeles faptul că încă în 13 state sunt uh, trupe uh, nestatale încă active iar pentru 35 de state care nu s-au alăturat uh, tratatul de interzicere a minelor, există 160 de milioane de mine încă și clar această problemă trebuie analizată. Mulțumim. Doamna Copa, un minut. Mulțumesc. Cred că acest uh, raport pregătit de domnul Van Orden este o bază foarte bună de discuții și uh, aștept să avem o bună cooperare. După părerea mea, trebuie să subliniem anumite aspecte, mai ales atunci când e vorba despre contribuția Uniunii Europene. Natura minelor și um, perspectivele de viitor. Trebuie să spunem mai întâi contribuția efectivă a Uniunii Europene și angajamentul său uh, cu privire la obiectivul de eliminare totală a minelor antipersonal peste tot în lume. Trebuie să subliniem mai mult aspectul umanitar al acestei probleme, dar și legătura sa cu uh, perspectivele de dezvoltare ale regiunilor și țărilor afectate. Într-adevăr, nu trebuie să uităm faptul că problema privește mai ales țările în curs de dezvoltare, uh, care au de-a face cu problema instabilității persistente și a sărăciei. Trebuie să subliniem nevoia de a integra acțiunile de deminare în programe de dezvoltare și în uh, cazul în care există misiuni la fața locului, să vedem cum acestea pot contribui mai bine la uh, eforturile locale și naționale de, de minare. Nu am timp să dezvolt toate aceste subiecte, însă intenționez să înaintez uh, niște amendamente pentru a sublinia aspectul complementar în folosirea instrumentelor internaționale în legătură cu această problemă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Copa! Uh, doamna Luna, ce cu un minut aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă exprim în numele grupului meu, uh, salutând acest proiect de raport și toată activitatea depusă pentru redactarea sa. Există studii de caz în raport și asta oferă o imagine bună a lucrurilor care s-au făcut deja și a celor care mai trebuie făcute. A trebuit să mai fac încă niște comentarii. Uh, trebuie să subliniem faptul că uh, numai 1% din finanțarea europeană se îndreaptă spre deminare și 9% uh, din ajutorul internațional pentru asistența victimelor. Așadar, trebuie să oferim mai mulți bani pentru deminare și pentru asistența victimelor. Ar trebui să numim acele state ale Uniunii Europene care nu au semnat uh, sau nu au ratificat uh, această convenție împotriva minelor antipersonal. Uh, Trebuie menționat uh, și urmarea uh, acestei convenții și planul său de acțiune. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați menționat uh, rămășițele explozibile? care uh, conțin și uh, bombe cu dispersie. Aș dori să se facă trimitere la acest uh, tip de uh, bombe și la Convenția uh, de la Oslo, cel puțin la început, pentru că acesta este un aspect important. Aceste organizații deja au luptat pentru uh, eliminarea minelor. Și încă ceva. Uh, linia bugetară pentru minele antipersonal. Nu sunt uh, sigură neapărat că ar fi bine să revenim la ea și să nu o includem în uh, programele pentru uh, țări. Cred că ar fi foarte bine dacă am putea solicita comisia Comisiei sau uh, dumneavoastră sau Serviciul European de Acțiune Externă să ne prezinte situația înainte și după 2007 pentru a vedea care este cea mai bună cale din perspectiva bugetară. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă. Doamna Lözing are cuvântul pentru un minut. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Van Orden, în special pentru consecvența dumneavoastră. Mi-am că de mult timp încoace luptați pentru discutarea acestei teme. Acest raport este unul echilibrat, consider că ați tratat toate aspectele esențiale. Grupul meu salută acest raport și eventual va vorbi prin intermediul amendamentelor te- despre tema utilizării uh, de uh, mine antipersonal de către diferite organizații non-statale. Mulțumim. Acum încheiem dezbaterea dând cuvântul pentru concluzii raportorului Van Orden înainte de a um, purta o discuție cu comisarul Füle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc um, colegilor pentru remarcile generoase și, într-adevăr, uh, utile. Multe aspecte ridicate sunt uh, aspecte valide și uh, sper să le putem discuta și să avem o cooperare foarte bună pentru a putea continua munca la acest raport. Aș dori să subliniez faptul că nu doream să petrec foarte mult timp analizând contextul general, pentru că deja au existat mai multe rapoarte în legătură cu minele antipersonal rapoartele acestui Parlament. Am petrecut mult timp discutând aceste relații cu uh, problema dezvoltării și nu neglijăm faptul că aceste aspecte sunt într-adevăr importante. Încercăm să um, ne axăm pe ideea de um, progres și cred că asta trebuie să facem. Apreciez ceea ce a spus doamna Lunacek vis-a-vis de importanța asistenței oferite uh, victimelor. Aceasta a fost o mare prioritate în trecut și știu că uh, Comisia, dacă ne întoarcem uh, în urmă cu 15 ani, uh, a alocat foarte multe fonduri pentru asistența dată victimelor și a încercat să pună la punct uh, un fond internațional uh, și uh, a alocat bani și cruci roșii exact pentru această problemă. În ceea ce privește bombele cu dispersie, deja au existat vreo șapte sau opt rapoarte separate ale Parlamentului European cu privire la acestea. Evident, dacă procedăm la deminarea minelor uh, antipersonal, practic eliminăm uh, tot ceea ce se găsește uh, la fața locului, inclusiv rămășițele explozibile sau bombele cu dispersie. N-aș dori să mă axez prea mult pe această chestiune. Cât privește linia bugetară, e bine, subiectul este oarecum controversat. Cu siguranță, toți cei implicați în acest proces, toate părțile interesate, își doresc să existe o singură linie bugetară și asta din perspectiva sumelor și din perspectiva transparenței, pentru că altfel uh, e foarte dificil să monitorizezi uh, cât anume se cheltuie pe, a, pentru aceste uh, probleme care ne interesează. Prin urmare, cred că putem analiza această direcție. Sunt conștient, domnule președinte, că nu am timp la dispoziție și Practic, aștept propuneri ale colegilor, sper că vom reuși să mai discutăm aceste propuneri și uh, mă aștept la o bună cooperare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Van uh, Orden! Am apreciat foarte mult intervenția dumneavoastră uh, finală. Așa cum spuneam și la început, la această temă ne vom întoarce cu alte ocazii pentru a detalia problema. Urmează un nou punct pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu um, comisarul Füle în legătură cu uh, concluziile Consiliului de uh, Afaceri Externe de pe 12 uh, aprilie. Rămân în sală înainte de ședințe doar eurodeputații și asistenții. Mai așteptăm câteva minute pentru toate aceste